timp. Bon. Mes chers collègues. Dragi colegi. Avem onoarea și plăcerea să-l avem printre noi astăzi Toată lumea, tot timpul aici cineva intră sau iese pe ușă, spune domnul Cadec. Vă rog, luați loc. Uh, secretariat, nu e Chiar la secretariat, ce se întâmplă? Donc, je, je, comme je vous le disais, după cum spuneam, am încercat să vă spun, avem onoarea și plăcerea să-l avem astăzi printre noi pe directorul, gen, de, directorul general al DG Mare. Pentru prima dată vii aici la Parlament. Da, pentru prima dată îl avem pe domnul Joao Guillaume Machado. Joao Machado, care, după cum știți, înlocuiește pe Laurie Evans. vom uh, putea discuta împreună despre dosarele în curs, dar doresc mai întâi să urez bun venit lui Joao Machado, care ocupă acest post din septembrie, deci de curând. Ne va informa în legătură cu situația din principalele dosare um, în curs de, de interes pentru Comisia pentru Pescuit. Va a vorbit despre punerea în aplicare reformei politicii comune de pescuit, despre dosarele în curs și propunerile care vor urma, mai ales măsurile tehnice despre care am discutat adineauri la coordonatori. alte subiecte de interes pentru comisia noastră sunt planul plurianual pentru Marea Baltică. Știu că ne veți spune pe scurt câteva lucruri despre acesta. Este un dosar în curs de negociere cu Consiliul. Lucrurile au mers bine aseară, negocierile avansează Alte dosare sunt importante pentru comisia noastră, cum ar fi lupta împotriva pescuitului ilegal, colectarea datelor, revizuirea regulamentului privind controlele, renoirea acordului de parteneriat cu Mauritania, dimensiunea externă a politicii comune de pescuit și consultarea comisiei în legătură cu guvernanța oceanelor. În ceea ce privește inițiativele pentru viitor, sperăm că, în curând, Comisia ne va transmite rapid propunerea privind măsurile tehnice pe care vom dezbate la momentul oportun. Deci, dragi colegi, după ce se va fi exprimat Joao Machado, voi da cuvântul mai întâi coordonatorilor și unul dintre dumneavoastră, dar avem puțin timp la dispoziție. Deci nu fiecare coleg va putea pune o întrebare sau doar dacă întrebările sunt foarte scurte. Vă rog să înțelegeți, trebuie să ne organizăm, dacă nu, nu reușim să Um, respectăm timpul. Are cuvântul João Machado. Mulțumesc. By thanking, uh... Bună dimineața! Aș dori să încep prin a saluta, a saluta pe domnul președinte și pe toți uh, membrii acestei comisii. Dați-mi voie să vă spun că mă bucur nespus să mă aflu astăzi aici pentru prima dată de când uh, am ocupat uh, postul uh, ca director general al Digimare în septembrie. Sper că relația noastră de lucru va fi una strânsă și relația noastră personală de asemenea. Sunt deschis și sunt întotdeauna la dispoziția dumneavoastră pentru a răspunde la orice întrebare ați putea avea. Serviciile mele de asemenea se află la dispoziția dumneavoastră iar eu uh, voi veni în uh, rândul dumneavoastră ori de câte ori veți considera necesar. După cum a subliniat și domnul președinte, următorii ani se referă în principal la punerea în aplicare a noii politici uh, comune a pescuitului. Iată de ce cred că este important să recapitulăm ce s-a întâmplat până acum și ce urmează să se întâmple în 2016. Până acum uh, s-a înregistrat progres atât în ceea ce privește uh, taxele stabilite uh, vis-a-vis -vis de randamentul maxim durabil și stocurile de pește. Stocurile aleutice în linii mari au înregistrat o îmbunătățire și suprapescuitul a înregistrat o tendință descendentă încă de dinainte de a reforma PCP. Uh, Trebuie să ne atingem obiectivele stabilite pentru 2020. În ceea ce privește o obligația de debarcare, din câte știți, avem, um, e vorba de o prevedere cheie, am stabilit prevedere referitoare la uh, speciile pelagice și la speciile din Marea Baltică. Deocamdată nu s-au uh, înregistrat probleme în punerea în aplicare de la începutul anului aceste reforme. Nu s-au uh, tras semnale de alarmă fie din partea statelor membre sau de către operatorii din sector. Ne aflăm foarte aproape de uh, aprobarea unor planuri pentru speciile demersale din Atlantic și din Marea Nordului. Aș dori astăzi să discut cu dumneavoastră despre dosarele cele mai importante în curs, dosare necesare pentru a finaliza reforma PCP. Dați-mi voie să încep cu o propunere esențială, și anume planul de gestiune multianual pentru Marea Baltică. Planurile multianuale sunt instrumente cheie, iar această propunere este un studiu de caz pentru noua abordare. E nevoie de o abordare multianuală cu urgență, mai ales având în vedere situația stocurilor actuale de cod. Dorim să ajungem la un compromis fezabil cât se poate de repede și aș dori să mulțumesc eh, doamnei raportor, doamna Marisa, pentru, eh, cer scuze, domnului raportor, domnul Valesa, pentru tot efortul eh, depus. Am înțeles că uh, lucrurile s-au desfășurat foarte bine ieri la trialog și că acum uh, există uh, dorința de a ajunge repede la o concluzie. Vă pot asigura că Comisia va face tot ce este în putință pentru a juca un rol de mediator și pentru a ne asigura că se finalizează cu succes acest proiect până la finele acestui an. Dați-mi voie să scot în evidență că este extrem de important să finalizăm uh, inițiativa planului multianual pentru Marea Baltică, pentru că întârzieri suplimentare vor pune în pericol și alte inițiative. Comisia nu va veni cu noi inițiative până când nu suntem siguri că această abordare e una fezabilă atât pentru Consiliu cât și pentru Parlament în ceea ce privește um, regulile referitoare la accesul în larg. Uh, negocierile au uh, avansat destul de repede sub președinția luxemburgheză. Am înțeles că această propunere de nouă taxă presupune o nouă abordare în ceea ce privește lectura pe care o face Parlamentul, însă noi uh, suntem uh, optimiști, ne bazăm pe sprijinul raportarei doamna Thomas și uh, dorim să accelerăm discuțiile la următorul triacol pentru a proteja um, speciile și habitatul marin. În continuare, trebuie să discutăm despre um, propunerea de a interzice secile în derivă. Am înțeles încă de dinainte de a veni aici că dumneavoastră aveți o părere foarte fermă în ceea ce privește subiectul secilor în derivă. Comisarul Novela a dorit și dorește să găsească o soluție mulțumitoare pentru toată lumea. Poate ați văzut scrisoarea pe care a trimis-o ieri domnul președinte și credem că în această scrisoare se propune uh, o soluție fezabilă. Cu toții suntem de acord în ceea ce privește uh, care erau obiectivele inițiale, însă trebuie să dăm dovadă uh, de mai multă flexibilizare în ceea ce privește regionalizarea. Pregătirea cadrului pentru măsurile tehnice oferă o bună ocazie pentru a include dispozițiile necesare vis-a-vis -vis de reglementarea folosirii secilor în derivă. La începutul anului 2016, propunerea ar trebui să fie aprobată de comisie, un pic mai târziu decât ce se anunțase inițial. Noile dispoziții vor elimina dispozițiile precedente referitoare eh, la secile în derivă. Aș dori să scot în evidență aici eh, importanța unei aprobări cât se poate de rapide, care să servească drept fundament pentru viitoarele programe multianuale. Salut eh, propunerea și atitudinea atât a Parlamentului cât și a Consiliului se pare că putem ajunge la un acord în prima lectură. În uh, continuare, care vor fi punctele de care vă veți ocupa și mă refer aici uh, la revizuirea uh, autorizațiilor de pescuit. Comisia va aborda acest pachet în noiembrie. Este ultimul element din pachetul reformei PCP și e menit să asigure consecvența între principiile de reformă și dimensiunea externă. Dorește să consolideze gestionarea sistemului de alocare a autorizațiilor pentru flotele uh, um, europene în, care pescuiesc în uh, mările țărilor terțe, cât și pentru flotele externe care pescuiesc în apele europene. Dorim uh, să consolidăm uh, așadar sistemul actual uh, de uh, alocare autorizațiilor și în continuare dorim să amplificăm domeniul de aplicare și în acest fel să vizăm orice situație în care un vas european pescăște în afara apelor europene. Ne referim aici la monitorizarea autorizațiilor directe, celor uh, permise speciale, îmbunătățind controlul la care sunt supuse navele europene. Acest uh, nou regulament uh, va lupta împotriva pescuitului ilegal, nedeclarat și nereglementat cât uh, de asemenea va îmbunătăți și gestionarea flotei europene. În acest fel vom atinge o mai bună guvernanță a pescuitului la nivel global. Oportunitățile de pescuit pentru 2016, pentru Atlantic și uh, Marea Nordului sunt uh, adoptate, sunt în curs de a fi adoptate chiar acum. Aceste propuneri includ oportunitățile de pescuit aplicabile în mările europene și oportunitățile de pescuit pentru anumite vase europene care pescuiesc în afara apelor europene. Toate oportunitățile țin cont de um, informațiile științifice de care dispunem și uh, de uh, starea stocurilor haleutice. Dorim să ajungem la un randament maxim durabil cât se poate de repede, respectând principiile reformei. După cum am spus la început, uh, la începutul anului 2016 va fi adoptat cadrul pentru măsurile tehnice. Salutăm raportul din proprie inițiativă referitor la măsurile tehnice care este elaborat de domnul Mato. Acesta ne permite să vedem care este raționamentul Parlamentului în ceea ce privește măsurile tehnice. Mă bucur să spun că raportul se aliniază la valorile noastre, identificând regionalizarea și simplificarea ca elemente cheie dorim să ne concentrăm uh, pe modificarea modelului de, rege, de uh, guvernanță pentru a putea include regionalizarea, să putem uh, face modificări de substanță care permit eliminarea unor măsuri um, inecesare. În acest fel, dorim să eliminăm așa numitul micromanagement de la Bruxelles. În continuare, în uh, punerea în aplicare a noii reforme PCP, trebuie să vorbim și de obligațiile de um, debarcare. Acestea se aplică de la um, exploatație piscicolă la exploatație piscicolă. Am, uh, ne-am ocupat deja în 2014 și 2015 de numeroase exploatații, iar în 2016 vom prelungi această inițiativă venit cu propuneri uh, referitoare la obligația de, de debarcare prin intermediul unor acte delegate. De asemenea, în 2016 vom evalua regulamentul de control pentru a vedea dacă acest act legislativ din 2010 își mai are încă scopul. Pentru, în plus, uh, în acest fel, a simplifica sarcina, povara administrativă asupra operatorilor economici. Dorim să lansăm o consultare și am salutat implicarea activă a comisiei dumneavoastră în această inițiativă. Trecând acum la acele aspecte de natură maritimă, aș dori să vorbesc de creșterea albastră și de guvernanța oceanelor. Dincolo de uh, sectoare tradiționale, precum uh, turismul uh, de coastă sau maritimă, există noi activități care uh, se desfășoară și care prezintă un potențial considerabil de a contribui la creștere în viitor, de pildă uh, mineritul maritim sau uh, biotehnologia maritimă. Sunt doar câteva exemple, iar Uniunea Europeană se află în avangardă în multe din aceste sectoare dacă facem investiții judicioase în uh, economia albastră, putem în acest fel să ne aducem contribuția la o poveste de succes europeană, creând locuri de muncă pentru viitoarele generații. Comisia poate sprijini aceste procese oferind un sprijin timpuriu prin Orizont 2020, prin fondurile structurale sau prin uh, Fondul European pentru Investiții Structurale, de asemenea, în acest fel obținând un efect de pârghie prin uh, colaborarea cu uh, fondurile private. Știți că am lucrat uh, Eh, intens eh, la crearea unui concept eh, de creștere albastră durabilă. Putem atinge acest obiectiv doar prin intermediul unui cadru global de guvernanță care prevede folosirea într-un mod durabil a resurselor oferite de oceane. Cu toate acestea, cadrul existent ar putea să nu fie îndeajuns. După cum știți, s-au realizat ample consultări în ceea ce privește uh, Um, guvernanța oceanelor și un element important îl reprezintă crearea unui instrument cu uh, efect, uh, cu caracter obligatoriu atașat la un clos, care să introducă obligații care trec dincolo de prevederile cadrelor naționale. Um, acest scop, uh, mă bucur să vă spun că vom lansa un proces de pregătire. Salut raportul pe care doamna Engström l-a prezentat ieri în această comisie. Ajung în acest fel la ultima mea idee și anume dimensiunea externă a PCP. Din câte am înțeles, ieri ați avut uh, o audiere uh, extrem uh, de folositoare. Știți că ne aflăm în mijlocul unui proces de consultări la nivelul, la nivel internațional și uh, marea majoritate a organizațiilor regionale de gestionare a pescuitului se vor întâlni uh, în curând. În Malta, din câte am înțeles, o parte din dumneavoastră se vor deplasa acolo. Uh, vom discuta la sfârșitul acestei săptămâni despre um, acest subiect de asemenea, um, recent am încheiat acordul durabil uh, de parteneriat în domeniul pescuitului cu insulele Cook. Aceste acorduri sunt în număr de 15, prin urmare, 12 deja sunt în vigoare, iar 3 Uh, sunt în continuare în curs de um, așteptare, un caracter provizoriu. Protocolul cu Mauritania, de altfel cel mai consistent în uh, ceea ce privește aspectul financiar, a fost finalizat după cinci runde dificile de negocieri un uh, nou acord de parteneriat și un protocol um, pe durata a cinci ani a fost încheiat de asemenea cu Liberia. Consiliul de Ministri va vota înainte de jumătatea lui noiembrie referitor la semnarea acestor uh, acorduri și acestui protocol. După care Parlamentul uh, va trebui să își uh, dea acordul pentru ca um, respectivele acorduri să intre în vigoare. În următorul an vor fi demarate negocierile cu Gabonul și cu insulele Comore. Având în vedere uh, Uh, recent lansata procedura cartonașului galben uh, în lupta împotriva pescuitului INN. Poate și Tanzania și Kenya vor fi incluse în aceste negocieri uh, în anul care vine. Pentru a conchide, domnule președinte, cu siguranță avem multă treabă înaintea noastră și aștept cu mare interes cooperarea cu comisia dumneavoastră. Dați-mi voi să vă asigur uh, de cooperarea mea. Vă mulțumesc, domnule președinte și stimați membri, pentru atenția dumneavoastră și mă aflu la dispoziția dumneavoastră pentru orice întrebări ați putea avea. Vă mulțumesc. Merci, monsieur le directeur. Merci, Joao. Mulțumesc, Joao. Mulțumesc, domnule director, pentru această prezentare. Vom trece la întrebările colegilor. Așa cum am spus adineauri, voi da cuvântul mai întâi coordonatorilor. Nu toată lumea putea pune o întrebare, pentru că nu vom avea timp suficient. Deci trebuie să ne organizăm cât mai bine. Doamna coordonatorul de la Socialiști nu e prezentă, cred că domnul Sirau Santos va pune întrebarea din partea socialiștilor. Nu? Dar vom reuși să ne organizăm, nu vă faceți probleme. Vă rog întrebări scurte ca să aibă timp domnul director general să și răspunde. Mai întâi, coordonatorul de la PPI, Gabriel Mato. Vă mulțumesc, domnule președinte. Haideți să fim succinți, pentru că, e adevărat, directorul general a făcut o analiză generală a punctelor care ne interesează, dați-mi voie să-l salut. A spus că dumnealui și serviciile dumnealui se află la dispoziția noastră și tind să-l cred revizuirea cadrului referitor la măsurile tehnice. Cu toții dorim să fie prezentat cât se poate de repede, să nu fie amânat, uh, e ce uh, vă rugăm. Uh, ar fi bine să fie prezentat înainte de luna februarie și vă rog ca acest raport din propria inițiativă pe care îl vom vota imediat, un raport deschis, și care cred că se va bucura de o amplă majorie în această comisie, înainte încă de a fi um, aprobat în plen, să luați în calcul că cele afirmate în acest raport sunt practic uh, reprezintă calea pe care dorim să o urmăm sau cel puțin uh, ce înțelege Parlamentul că ar trebui să se aprobe prin măsurile tehnice și vă rog să țineți cont de toate acestea. În ceea ce privește um, secile în derivă, am parcurs scrisoarea pe care a trimis-o la domnul, a trimis o domnului președinte. O salutăm, este o decizie înțeleaptă, Parlamentul o salută, era uh, o măsură nedreaptă și uh, care dăuna pescarilor noștri, mai ales pescarilor din uh, Galicia, din Spania. În plus, cred că este o decizie importantă a Parlamentului care se încadrează în activitatea și inițiativa Parlamentului. Cred că cea mai bună decizie este ca respectiva inițiativă să fie inclusă în măsurile tehnice. De altfel, e un lucru care nu ar fi trebuit să se întâmple niciodată și care a provocat uh, uh atâta neliniște în acest sector. Președinția luxemburgheză a prezentat o propunere care, vă pot spune de pe acum, nu ne place. V-am spus deja acest lucru uh, într-o întâlnire anterioară. Noi suntem deschiși uh, la dialog, vă spun acest lucru drept coordonator al grupului popular, însă vom fi atât deschiși dialogului, dar ne vom și apăra poziția cu fermitate. E clar că această propunere nu ar trebui să reprezinte un precedent pentru un lucru inadmisibil, de fapt. Nu credem că există vreun motiv pentru a interzice lungimea de 800 de metri fără uh, niciun temei științific. Uh, nu ne putem uh, certa acum pentru 300-400 de metri. În continuare, două puncte foarte rapid. Vorbim de cote, eu aș dori să vorbim uh, de ton. Uh, Acum uh, urmează să ne ocupăm de Comisia Internațională pentru Conservarea Tonului din Atlantic. Comisia, e clar, apără un lucru pe care îl promovăm cu toții. Stocul, știm uh, că există date științifice care arată că uh, s-a recuperat. Iată de ce credem că ar fi bine ca cota să fie majorată, și anume pentru 2016 să se aplice deja cota prevăzută pentru 2017. Și Comisia, cel puțin, să fie deschisă la această opțiune. Acorduri, planurile multianuale, suntem de acord, este un subiect foarte important, ține de dimensiunea externă și uh, sperăm să existe un raport uh, din proprie inițiativă referitor la dimensiunea de control și să țineți cont de acest raport. Mulțumesc deja, aproape că mă ceartă, domnul președinte. Da, um, a fost uh, un pic cam lungă intervenția. Da, acum uh, cuvântul coordonatorilor uh, din partea socialiștilor. Eh, non, mais dévoyez-vous qui doit... Cine dorește să ia cuvântul în numul socialiștilor? Domnul Blanco Lopez, bun. Aveți două minute. Doamna socialista sabe că nu no estar, señor președinte doamna coordonatoare pentru socialiști e că trebuie să respectăm uh, ce spune domnul președinte. Este foarte important. Noi uh, nu suntem mulțumiți pentru că posibilitatea de intervenire este extrem de limitată. Dumneavoastră, de asemenea, ați vorbit despre criteriile de lucru, despre obiective. Vom avea, bineînțeles, ocazia să discutăm despre toate acestea. Din cuvintele dumneavoastră reiese că acum Comisia dă dovadă de o mai mare sensibilitate pentru a aborda subiecte care până acum, uh, chiar dacă dacă au fost discutate, nu s-a abordat uh, suficient. Există speranță, așadar. Este important ca dincolo de a întrevedea posibilitățile viitoare, să reflectăm problemele cu care se confruntă sectorul pescuitului. Iată de ce eu trebuie să iau cuvântul și mulțumesc grupului uh, că mi-au dat uh, cuvântul. Vorbesc uh, în numele uh, pescarilor uh, cu plasă pungă din uh, Galicia. Uh, e un sector care angajează 1200 de marinari și sunt 2000 de locuri de muncă care depind indirect de acest sector. Uh, acești oameni sunt blocați acum, au nevoie de o speranță din partea dumneavoastră pentru a-i asigura că sectorul în care lucrează e unul viabil. De asemenea, doream să transmit îngrijorările lor. Guvernul național nu respectă în prevederile sale dispozițiile articolului 17. Această flotă și sectorul se simte uh, obiectul unei discriminări. Inițiativa guvernului nu respectă criterii economice și nici criterii de mediu. Iată de ce astăzi doresc să transmit solicitările lor și să cer direcției generale să uh, analizeze dacă se respectă uh, criteriile articolului 17 al regulamentului și criteriile alocărilor, pentru că e vorba de a asigura locuri de muncă pentru viitor, de a asigura un randament a, pentru acei oameni care au făcut investiții în uh, Uh, nave și în echipamente de pescuit. Iată de ce trebuie să iau cuvântul în numele lor pentru ca dumneavoastră să le dați o speranță și să cereți că uh, să respectă dispoziția articolului 17. Mulțumesc. Țin și eu să salut prezența pescarilor de la La Serga în mijlocul nostru. Sunt aici în spate, în fundul sălii Dau cuvântul acum colegului Peter Van Dalen de la ECR. Ai două minute. Bună ziua, domnule director general. Ne-am întâlnit deja la Comisia pentru Transporturi. Încă o dată vă urez bun venit aici, la pescuit, de data aceasta. Aș dori să revin la legătura dintre administrațiile de la Bruxelles, toate documentele, reuniunile de aici și, pe de altă parte, realitatea de zi cu zi a pescarilor. Și aici, domnule președinte, mă gândesc la situația legată de obligațiile de debarcare a capturilor, care peste șase săptămâni se va aplica și în Marea Nordului, inclusiv în țările de jos, uh, um, bine organizate, încă lucrurile nu sunt clare. Cum se va organiza această debarcare obligatorie? Cine va suporta consecințele financiare? Care vor fi consecințele legate de cote? Sunt o serie de întrebări la care nu am primit răspunsuri și noul regim intră în vigoare peste șase săptămâni. Domnule președinte, sunt lucruri pe care domnul director general trebuie să le clarifice. Pentru că la Bruxelles avem o lume de birocrație și, pe de altă parte, avem realitatea pescarilor și uh, când văd câtă incertitudine există în legătură cu obligațiile de debarcare în Marea Nartului, vreau ca domnul director să ne spună ce facem. În al doilea rând, regulamentul Omnibus a fost adoptat, avem un raport anual din partea Comisiei în legătură cu aceste obligații de debarcare. Am răspuns la întrebări cu ceva timp în urmă, dar eu vă întreb, când vom primi raportul dumneavoastră. Apoi avem acest text de reglementare privind Marea Mediterană. Ce va face domnul director general, ce va face Comisia cu această reglementare pentru Mediterană? Rămâne dosarul așa sau îl veți ameliora? Domnule președinte, mai am și alte întrebări, dar mă limitez la acestea. Mulțumesc. Bravo, Petra, ai respectat cele două minute. Dau cuvântul colegului Antonio Mario, Marinio e Pinto din partea grupului ALDE. Mulțumesc, domnule președinte. Îl, ferez, îl salut și eu pe domnul director general. Aș avea două întrebări. Mai întâi, o întrebare foarte directă legată de interzicerea în momentul în care atungem anumite, practuri, anumite praguri, anumite limite pentru anumite specii. Știți că în multe situații anumiți pescari sau anumite flote de pescuit, anumite, anumite embarcațiuni pescuiesc într-o noapte sau într-o zi aceeași cantitate ca și uh, un uh, pescar care practică pescuitul artizanal într-un an de zile. Se întâmplă des acest lucru în țara mea atunci când interzicem uh, pescuitul pentru a proteja anumite specii, aplicăm o interdicție universală pentru toată lumea, atât pentru cei care pot să prindă mult mai mult pește decât pescarii artizanali. S-a întâmplat acest lucru recent în Madeira, în cazul anumitor specii. Aș dori să știu dacă Comisia ar fi pentru ideea de a folosi, de a avea prevederi diferite în aceste cazuri. Deci, atunci când există diferențe mari între pescari, să aplicăm regulile diferit. Deci, interdicțiile să fie mai mult sau mai puțin stricte în funcție de capacitatea, capacitățile de pescuit a fiecărui destinatar al acestei interdicții. Apoi, o a doua întrebare. Pescuitul ilegal este Comisia dispusă să pedepsească pescuitul ilegal ca și cum ar fi un act de piraterie sau de furt din oceane? Pentru că dacă nu uh, um, avem o atitudine mai dură de, de represiune împotriva acestor activități ilegale, ele vor uh, continua uh, Uh, sau chiar vor crește în oceanele noastre, nu neapărat în Uniunea Europeană, dar în afara Uniunii Europene. Și de aceea înțeleg dacă Comisia este dispusă să aplice pedepse uh, mai stricte pentru pescuitul ilegal mai ales în ceea ce privește uh, confiscarea embarcațiunilor de statul în care se află. Mulțumesc! Parola. Mulțumesc, Antonio. Are cuvântul Joao Ferreira uh, din partea GUE. Muito obrigado, Presidente. Queria... Vă mulțumesc, domnule președinte. Permiteți-mi să încep prin a saluta pe domnul director general și prin a-i uh, ura mult succes în noile sale funcții. Am trei întrebări, foarte succinte de altfel. Înainte de toate, vă rog să mă scuzați, nu am uh, putut asista la toată prezentarea dumneavoastră. Însă am totuși trei întrebări pentru dumneavoastră. În primul rând, pentru strângerea de date. Am primit informații din partea Comisiei Europene în trecut care vizau uh, problemele vizând colectarea datelor în anumite țări. Țări care au trebuit să ramburseze anumite sume. Ori în acest domeniu s-a produs o schimbare foarte mare și anume a crescut cofinanțarea pentru colectarea datelor. Care este situația în ziua de astăzi în ceea ce privește problemele din trecut din anumite state membre? Probleme legate încă o dată de strângerea de date. Și aș vrea să știu și care sunt perspectivele de viitor în acest sens. În al doilea rând, Fondul European pentru Pescuit și uh, Afaceri Maritime, FEPAM, după o întârziere uriașă în programarea bugetară și în adoptarea programelor naționale, în ce situație se află astăzi? Aș vrea să ne spuneți uh, unde se află FEPAM în momentul de față. Și în fine, cea de-a treia întrebare, acea faimoasă creștere albastră despre care ați vorbit și în intervenția dumneavoastră. Într-o rezoluție adoptată în luna septembrie de către Parlamentul European, uh, se ia o poziție critică față de comunicarea Comisiei în ceea ce privește creșterea, ocuparea și inovarea în uh, acest domeniu noi am considerat că această comunicare se concentra doar pe trei aspecte și nu acopera toate problemele. Există o gamă întreagă de sectoare din domeniul pescuitului care nu sunt acoperite de comunicare. Prin rezoluția noastră noi ceram o abordare mai uh, vastă în ceea ce privește creșterea albastră. Ce învățăminte ați tras din uh, această rezoluție? Mulțumesc, linia extrem verzi. Două minute, nu mai mult, vă rog. Mulțumesc, domnule Machado, mulțumesc pentru vizita pe care ne-o faceți. A, ne vom mai reîntâlni în cursul zilei de astăzi, așa că voi fi succintă acum. Înainte de toate, țin să spun că apreciem foarte mult uh, respectul reciproc și cooperarea dintre noi. Și tocmai de aceea e atât de îngrijorător când ajungem la aceste valori F din planul pentru Baltica. Um, um, valorile mortalității uh, peș peștilor permit totuși uh, suprapescuitul. Ce s-a întâmplat după părerea dumneavoastră, de ce aceste cifre încă permit suprapescuitul în Baltica? Vă mulțumesc. Mulțumesc, Linea. Domnul Finch, pentru FDD. Mulțumesc, domnule președinte. Bună dimineața, domnule director general. În canalul Bristol, um, este practic vorba despre o catastrofă ecologică. Ori uh, este clar că um, această specie care se hrănește cu foarte multe crustacee și alți pești în uh, canalul Bristol trebuie neapărat uh, rezolvată. În ceea ce privește sercile în derivă, uh, un, uh, o interdicție totală va reprezenta o catastrofă pentru pescarii britanici. Și, practic, întregul plan ar trebui abandonat acum sau cel puțin să fie delegat pur și simplu statelor membre și să rămână la latitudinea acestora. Mulțumesc, domnule Finch. Doamna Doț are cuvântul. Un minut doar. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, domnule director general. Ne bucurăm de vizita dumneavoastră, cu atât mai mult într-un moment în care ajungem la o etapă de punere în aplicare a politicii comune de pescuit atât de importantă. Am câteva întrebări foarte succinte. Pe 29 septembrie anul curent, a, Comisia a prezentat în fața Comisiei noastre uh, pescuitul sub uh, valorile uh, de referință De asemenea, a fost vorba și de capturile nedorite. Cu acea ocazie, sectorul pescuitului și eu însămi am fost de acord. Însă, din păcate, atât Regatul Unit cât și alte um, state membre sunt de acord cu in, um, interpretarea Comisiei. Mai sunt doar câte, câteva săptămâni până la uh, punerea în aplicare a obligațiilor pentru speciile de bersale. Care este poziția actuală în ceea ce privește obligațiile de debarcare? Și v-am rugat de asemenea să ne spuneți care sunt discuțiile între Comisie și statele membre pentru calcularea cotelor în cadrul uh, noii PCP. Mulțumesc. Dau cuvântul Clarei Aguilera. Evențe, președinte. Foarte pe scurt, domnule președinte. Grupul meu este îngrijorat uh, de câteva subiecte înainte de toate, domnule director, fiți binevenit și vă urez toate cele bune. Noi suntem uh, îngrijorați de ce se întâmplă cu obligația de debarcare. Spuneți că statele membre nu au ridicat niciun semnal de alarmă, asta nu înseamnă că nu se întâmplă nimic. Um, aș dori, prin urmare, să ne vorbiți un pic despre acest subiect. Ce se întâmplă cu regulamentul uh, pentru Mediterană? care va fi abordarea dumneavoastră e foarte important. Situația mediterană e extrem de importantă. Acolo uh, suntem activi nu doar noi, ci și țări terțe. Iată, vă rog, uh, prezentați-ne ceva mai în detaliu care este obiectivul regulamentului pentru Mediterană. În uh, continuare, ce se întâmplă cu programele operative ale unor, programele operaționale ale unor state precum Spania, care până acum nu au fost uh, adoptate. Atât, mulțumesc. Eh, je passe la parole à Paco Milan. Mulțumesc, urmează Paco Milan. Vă mulțumesc, domnule președinte. Un minut, am să fiu cât se poate de succint. Eh, felicitări, domnule director. Eh, nu se putea să ne aduceți o veste mai bună decât această scrisoare pe care ne-ați adus-o astăzi. Sunteți și mai bine venit. știți, cât am avut de lucrat cu acea propunere excesivă referitoare la uh, secile în derivă. În continuare, uh, cotele, mm, vă spun și eu, studiați uh, dimensiunea socială și economică a pescuitului. Fără aceste două criterii uh, nu putem înainta. Trebuie să ne gândim, bineînțeles, și la criteriile științifice, dar fără aceste două criterii nu putem înainta. Uh, Uh, în continuare continuați cu acordurile de pescuit cu terțe, continuați uh, cu uh, linia comisiei din, ultime, din ultima perioadă. Dacă vorbim de resurse și de sustenabilitate economică și socială, nu trebuie să uităm și de pescuitul artizanal. Mulțumesc! Merci, Paco. Très bien. Tenu dans les clous. Mulțumesc, Paco. Ai respectat timpul. Ricardo Santos, un minut doar, da? Mulțumesc. Doresc să-l felicit pe domnul uh, Machado pentru numirea sa în funcție. Îi răspund venit aici. Având în vedere că nu avem timp, nu putem să intrăm prea mult în detalii, așa că direct la întrebări. Variabila cea mai importantă în stabilirea unor capturi durabile este biomasa. Dacă cunoaștem bine uh, și anume um, randamentul uh, ideală? Întrebarea mea este de ce mare națiunile sale de, a, de colectare de date privind capturile durabile, cum are de gând să comunice aceste informații părților implicate? Aș dori să văd uh, mai multă cercetare um, Bineînțeles, studiile și serviciile dumneavoastră prezintă studii uh, credibile, dar aș dori să văd și centru comun de cercetare uh, pentru ca statele membre să primească informații de pline. Parlamentul European cooperează cu cercetători, dar în nume internațional și vedem că cei mai buni cercetători dețin răspunsurile la întrebările noastre, dar dacă uh, Um, randamentul maxi durabil e eliminat, e criteriul greșit de folosit. Merci, uh, Ricardo. Mulțumesc, Ricardo. Dragă Peter, eu sunt uh, polițistul Sălida, să fie clar. Totul e sub control. Și fac semn când e cazul. Deci aici eu sunt șeful. Dacă vrei să-mi iei locul, vii aici. Domnule președinte, Vroiam să vă spun că am obiecții în privința modului în care desfășurați dumneavoastră lucrările. La început s-a spus doar coordonatorii pun întrebările, acum toată lumea își depăsește timpul alocat. Domnule, încerc să fac cum e mai bine și am impresia că nu mă descurc prea rău. Așa toată lumea se poate exprima dacă se rezumă la timpul alocat. Îi dau cuvântul uh, colegii noastre, Izabel Toma, care se va mărcini cu siguranță la un minut. Sigur, vă mulțumesc, domnule președinte. Gata, fără mulțumiri, treceți direct la întrebare. Păi, uite, acum președintele vorbește și mi se scade mie din timp. Deci mi-am adăugat 15 secunde, da? Țin să vă urez bun venit, domnule director general cu siguranță ne veți putea ajuta, uh, dată fiind experiența dumneavoastră, mai ales la degetrat uh, Comerț. Noi, în Comisia de Pescuit, ne confruntăm cu o situație deosebită, și anume, exigențele noastre pentru biomasă și pentru apărarea resurselor halieutice sunt puse în pericol de către unele acorduri de comerț internațional, am avut experiența cu Filipine, s-ar putea să, să se întâmple la fel cu Vietnamul sau alte țări. Uh, și uh, aceste acorduri sunt încheiate chiar dacă se agită unele stegulețe roșii. Eu aș dori să putem uh, să uh, lucrăm împreună pe această chestiune chestiunea de coordonare între comerțul internațional și pescuit. Et après, terminé. Comme ça, M. Vandalen sera Și apoi gata, astfel domnul Vandalen va fi de acord cu mine. Mulțumesc, domnule președinte, în legătură cu planul multianual pentru Marea Baltică. Știm că Comisia pregătește planurile de gestiune pentru Marea Nordului și alte mări. da un lucru foarte important pe care tot subliniez. Se vor face plan, modele după planul pentru Baltică, după structură, dar nu după conținut. Deci planul pentru Marea Baltică va soluționa doar problemele din Marea Baltică, însă nu poate să rezolve problemele stocurilor din alte mări. Și vă cer să transmiteți acest mesaj de fiecare dată pentru că lumea are impresia că acest plan putea fi copiat pentru alte mări, dar nu e posibil așa ceva. Deci poate fi copiat ca structură, dar nu ca și conținut, să fie foarte clar. Mon cher euh, Valeza, Bravo! Uh, este foarte clar și foarte scurt. Acum dau imediat cuvântul lui João Macelo, fără a-i mai mulțumi și mai departe. Îi dau răspunsul și îi spun, răspunde la întrebări. <coughs> Ok, thank you very much. And uh, uh, I would like to stop uh, to, to say that I appreciate very much Apreciez foarte mult interesul dumneavoastră și voi încerca să răspund la diferitele întrebări. Unele au fost legate între ele. Nu voi, nu le voi repeta. În legătură cu cele întrebate domnul Mato, da, facem toate eforturile pentru a obține măsurile tehnice până la începutul lui ianuarie. Au fost câteva întârzieri în pregătirea textului. A trebuit să respectăm anumite proceduri la comisie, nu le-am putut evita, dar acum deja începem să pregătim uh, proiectul de text uh, și sperăm că în prima lună din 2016 veți avea pe masă acest text cu măsurile tehnice. Cu siguranță vom ține cont de raportul dumneavoastră, de conținutul acestuia. E foarte important ca raportul să fie adoptat. Cred că e prevăzut să fie adoptat astăzi și vom ține cont cu siguranță de acesta. Acum, în legătură cu uh, secile în derivă, așa cum am spus, intenția noastră este să includem în cadrul propunerii pentru măsurile tehnice anumite elemente din propunerea privind scenderifă. Doresc să folosesc această ocazie pentru a-i mulțumi doamnei Bianu pentru tot ceea ce a făcut în acest dosar foarte dificil și ceea ce ați făcut dumneavoastră și comisia um, vor fi lucruri care nu vor fi pierdute. Au fost lucruri utile și până la urmă vom găsi o modalitate pragmatică de a avansa în legătură cu regulamentul privind uh, apele adânci, uh, largul mării, cred că putem totuși să fim optimiști. Uh, apreciez ceea ce spuneți, trebuie să rămânem deschiși dialogului, să încercăm să găsim un teren de mijloc între colegiuitori ca până la urmă să putem să adoptăm un regulament care să permită uh, Um, protejarea habitatului și stocurilor uh, din largul mării. În legătură cu tonul, după cum știți, anul trecut au fixat uh, cotele până în 2017. Cred că s-a um, hotărât să fie o clauză de revizuire a cotelor dacă se schimbă ceva în situația uh, stocurilor. Din câte am înțeles, uh, Serviciul Științific al ICAT nu recomandă uh, ca, ca um, cotele să fie modificate înainte de 2017. Oricum, uh, este un forum multilateral. Depinde, sunt lucruri importante pentru noi, le monitorizăm, dar nu e sigur că vom reuși Uh, să spărim cotele în 2016. De, în legătură cu situația din Galicia. Încercăm să obținem anual posibilități oportunități de pescuit ca să ne asigurăm că pescarii vor continua să pescuiască și familiile lor pot să supraviețuiască din pescuit, dar totuși pe termen lung să continue să fie și pește acolo. Trebuie să găsim un echilibru între menținerea unui stoc de pește sănătos și oportunități economice de muncă pentru familiile care depind de pește. Iată care e principala noastră preocupare. Trebuie să găsim un echilibru. Nu e în interesul nimănui și cu atât mai puțin al pescarilor să ne regăsim într-o situație fără pește, pentru că dacă nu mai e pește, nu vor mai fi pescari. Toată lumea știe acest lucru. Deci, obiectivul nostru este să găsim acest echilibru foarte delicat. Nu, nu e întotdeauna înțeles acest lucru, pentru că primiți o cotă de la Bruxelles o dată pe an, um, o cotă care crește să scadă. Um, noi, în stabilirea cotelor, încercăm să ținem cont uh, de datele științifice, dar, bineînțeles, vor fi variații, pentru că situația stocului variază din multe alte motive decât doar pescuitul. Și trebuie să ținem cont de toate aceste criterii. Obiectivul nostru este să continuăm să ne asigurăm că uh, cei care depind de mare pentru a-și câștiga traiul să poată să continue să trăiască din asta. În legătură cu problema specifică pe care ați abordat-o și anume faptul că alocarea cotelor în Spania nu e corectă pentru Galicia, cred că trebuie rezolvată de guvernul spaniol. Nu la Bruxelles se poate rezolva această problemă. Eu mă bucur că nu noi ne ocupăm de Împărțirea între regiuni este o chestiune strict internă, modul în care cotele naționale sunt atribuite regiunilor. Deci, la nivel național trebuie să ia decizia. Vom, voi, voi vedea ce facem cu articolul 17 în legătură cu problema pe care ați abordat-o. Mulțumesc că ați abordat această problemă. În legătură cu ceea ce a spus domnul Van Dalen, uh, uh, cotele în Marea Nordului și cotele suplimentare. Profit de ocazie pentru a aborda o chestiune menționată de mai mulți dintre dumneavoastră în legătură cu interzicerea aruncărilor înapoi în mare și obligația uh, debarcării cotelor. Există deja obligația debarcării cotelor pentru speciile pelagice și Marea Baltică și nu am auzit plângeri sau probleme de punere în aplicare de la începutul anului. M-am întâlnit uh, cu reprezentanții statelor membre luna trecută, am pus întrebarea și cineva mi-a spus că sunt uh, că nu sunt probleme foarte mari până în aplicare. Nu minimizez dificultățile, poate e prea devreme să se detecteze aceste dificultăți, dar obligația de debarcare este una dintre caracteristicile esențiale ale noi politici și trebuie să facem tot ce ne stă în putere pentru a pune această politică în aplicare serios. Dacă nu, ă, reforma este pusă în ă, pericol. Este ă, o, o reformă complexă, trebuie să fim constructivi, să găsim soluții și una dintre soluțiile pe care le-ați sugerat este suplimentarea cotelor. Studiem această posibilitate. Există diferite metodologii. Aportăm consultări în momentul de față în legătură cu aceste metodologii și înainte de sfârșitul lunii vom uh, uh, anunța cotele suplimentare pentru speciile din, uh, pentru Atlantic și Marea Nordului în decembrie. Bineînțeles, cote suplimentare doar pentru speciile care sunt incluse în planurile de um, interzicere aruncării înapoi în mare. Um, știți că s-a hotărât să se abordeze reforma grad, eh, în, în mod eh, treptat, deci întâi pentru anumite tipuri de echipamente, pentru anumite specii și apoi pentru toți peștii demersali. Deci aceste cote suplimentare trebuie să țină cont de peștii eh, afectați de planurile de aruncare înapoi în mare, de interzicerea aruncării înapoi în mare și alte elemente, cum ar fi dimensiunile minime și posibilitatea de supraviețuire. Deci, sunt uh, elemente complicate, trebuie să le abordăm constructiv și cred că vom găsi o soluție până la urmă. În legătură cu Marea Mediterană, pentru că s-a abordat și această situație. Ea este foarte dificilă. Situația stocurilor este foarte dificilă. Trebuie să acționăm. Trebuie să acționăm atât la nivel european, cât și uh, cu partenerii noștri din zona Mării Mediterane. Nu va fi deloc ușor, dar trebuie să rezolvăm situația, pentru că este o zonă de interes major pentru comisar și deja încercăm să um, propunem, să, să creăm un plan pentru Marea Bizerană. Întrebarea domnului Pintu. Atunci când se termină cotele și se pune problema pescuitului artizanal, pescară mică, înțeleg că nu putem pune uh, pe, la același nivel pescarii mici uh, și uh, navele de pescuit industrial. Cotele sunt decise odată pe an, după cum știți, și apoi sunt alocate pe țări. Nimic cred că nu împiedică o țară să adopte măsuri interne pentru a reechilibra situația celor două tipuri de pescuit. Deci, atâta timp cât se respectă cota totală, până la urmă statul gestionează cota respectivă și poate să decidă care este cea mai bună metodă în funcție de anotimpul și de obiectivele pe care dorește să le atingă, atât pentru acces, accesul pescarilor mici și pescarilor industriali, să existe o egalitate. Până la urmă, pentru noi, important este să se respecte limita cotei. Cred că Comisia deja face multe și cred că În legătură cu pescuitul uh, ilegal și nedeclarat, Comisia de Șaface Munte, avem uh, trei țări cu cartonaș roșu. Știu că ieri președintele Obama a semnat legislație de luptă împotriva pescuitului ilegal. Uh, nu e la fel de ambițioasă ca și a noastră. Vom continua să fim foarte vigilenți, vom continua să colaborăm cu partenerii în acest domeniu pentru că obiectivul nostru nu trebuie să fie acela de a aplica sancțiuni comerciale. Obiectivul nostru trebuie să, fie, să folosim instrumentul sancțiunilor comerciale pentru a determina schimbarea comportamentelor. Asta încercăm să facem. Am reușit în anumite cazuri, de exemplu în cazul Thailandei. Știu că după masă veți avea o întâlnire cu ușile închise cu unul dintre directorii de la DG Mare, în care v-ați discutat despre această situație. Guvernul tailandez ia lucrurile foarte în serios, schimbă legislația. Deja luna aceasta au schimbat trei acte legislative, dar bineînțeles nu e suficient să schimbi legislația, este doar un prim pas. Trebuie să te asiguri că ea este și aplicată. În legătură cu cele spuse domnul Jo Ferreira, în legătură cu colectarea datelor, da, am înțeles că în trecut era foarte complicată și uh, cred că pe viitor um, vom avea mai multă flexibilitate în colectarea datelor și putem discuta împreună bilateral mai mult aceste lucruri. Ați abordat și programele operaționale, așa cum au făcut-o și alți colegi ai dumneavoastră. Am adoptat deja 16 astfel de programe și cred că vor fi toate adoptate la timp. S-a abordat cazul Spaniei. Cred că planul Spaniei va fi adoptat de comisarul Vele în, uh, Vela în această uh, săptămână. Toate vor fi adoptate la timp. O singură țară e în întârziere în momentul de față, dar chiar și în acest caz sperăm că vom reuși să adoptăm planul la timp. Nu trebuie să ne temem să vorbim despre această specie, despre um, creșterea albastră. Vom avea 19 miliarde de oameni pe uh, planetă în 2050 cu aceleași resurse. Deci se caută soluții în oceane. Uh, ca sursă de uh, alimente, de energie, să se exploateze din ce în ce mai mult resursele oceanice. Um, astfel se vor, opera, o să vor crea oportunități de locuri de muncă, dar oceanele trebuie exploatate cu inteligență. Nu putem să repetăm în, în cazul mării greșelile pe care le-am făcut pe uscat. E important, de la început trebuie să abordăm creșterea albastră și guvernanța împreună, pentru că sunt două um, fețe ale, aceeași, ale aceleiași monede. Trebuie să găsim punctul de echilibru pentru că una fără cealaltă duce direct la dezastru pentru um, generațiile următoare. Sărcile în derivă. Domnule Finț, deja am discutat despre acestea prin măsurile tehnice. Doamnă Dodd, obligația de debarcare uh, și ridicarea cotelor pentru pești mici. Uh, ați considerat că obligarea debarcării va crea o plasă, uh, o, o piață paralelă, paralelă pentru puieți. Nu cred că se va întâmpla acest lucru. Puieții pot trebuie debarcați, dar nu pot fi folosiți pentru consumul uman. Trebuie să folosim în alte feluri. Cred că regulamentul este foarte clar în acest sens doamna Aguilera Garcia în legătură cu obligația de debarcare și program operațional pentru Spania. Am răspuns deja. Domnul Milan. Nu doar studii științifice, ci și socioeconomice. Da, sunt de acord, dar întrebarea este pentru ca Comisia să stabilească nivelul cotelor, putem să ne bazăm doar pe ceea ce ne spun oamenii de știință și numai astfel se poate evita se pot evita o stabilire discreționară a cotelor. Comisia trebuie să se bazeze pe cele mai bune date științifice disponibile. Bineînțeles, datele științifice, după cum știți, au și ele limitele lor. Și uh, nu sunt întotdeauna atât de exacte cum am dori. Deci, uh, datele socioeconomice trebuie luate în considerare și Consiliul o face întotdeauna. Și regulamentul prevede acest lucru. Dar Comisia nu poate stabili cote de la început, ghicind care va fi situația socioeconomică dintr-o țară. Cred că Consiliul este într-o poziție mai bună să facă acest lucru și o face. în legătură cu cele spuse de Ricardo Sau Santos, în legătură cu biomasa, sunt, dezbaterea e în curs de când am intrat în funcție. Trebuie să spun două lucruri. Regulamentul e foarte clar. E vorba de articolul 2.2. Trebuie să știm să luăm decizii în legătură cu pescuitul pe baza ceea ce putem controla. Ce putem noi controla este nivelul la care se pescuiește. Nu putem construi nivelul biomasei. Asta nu înseamnă că nivelul biomasei nu e important. Este important și ținem cont de acesta în, în opiniile organizației internaționale. Deci ținem cont de condițiile biomasei și atunci când ajunge la anumite niveluri e nevoie de uh, măsuri suplimentare, dar nu poți să gestionez uh, gestionezi o politică de compruis, doar uh, întrebându-te care e nivelul pescuitului care va duce la o anumită biomasă, pentru că alte, alți factori um, afectează nivelul biomasei, clima, salinitatea uh, oceanelor, curenții, deci nu poți să te bazezi doar pe acest nivel, uh, însă nivelul mortalității peștilor e, pot trebuie luat de asemenea în, consideranță pentru a, în considerație pentru uh, a stabili uh, uh, cantitățile ideale durabile. Doamna Tomas. Voi spune două lucruri aplicăm regulamentul și urmărim cu multă atenție ce se întâmplă. Vom continua să o facem. Încercăm și trebuie să încercăm să o facem prin acorduri de liber schimb bilaterale, mai ales prin capitolul privind dezvoltarea durabilă. Dar, prin regulamentul uh, actual nu putem face acest lucru. Regulamentul actual pentru uh, sistemul general de preferințe nu uh, acoperă acest aspect. Deci poate în următorul uh, uh sistem general de preferințe puteți să includeți o astfel de clauză. El a fost revizuit acum 2-3 ani, dar deocamdată nu include acest instrument. În legătură cu planul pentru Marea Baltică, domnule Balesa, sunt de acord cu dumneavoastră. Planul uh, pentru Marea Baltică e pentru Marea Baltică, pentru această zonă, dar cadrul sau abordarea, și cum ați spus, este cel pe care îl vom aplica și în cazul celorlalte mări. Aceasta a fost intenția mea când am spus ceea ce am spus. Dacă această abordare nu funcționează, atunci avem o problemă. De aceea, ceea ce planul pentru Marea Baltică este uh, un test pentru ce se poate face și în cazul celorlalte mari. Mulțumesc foarte mult! Vă mulțumesc, domnule director, pentru aceste răspunsuri, explicații. Vom avea cu siguranță ocazia să ne revedem în săptămânile și lunile următoare. Vă mulțumesc, mulțumesc colegilor pentru întrebările foarte pertinente și mulțumesc pentru răspunsurile dumneavoastră mult succes. Este pentru prima dată când ne vedem. Vom continua să colaborăm ani de zile încă. Mulțumesc tuturor. Deci, spun la revedere domnului uh, director și colaboratorilor săi și apoi trecem la voturi.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 ce se întâmplă? Vom anula atunci. Vă rog însă să verificați uh, să verificați cartelele de vot. Toată lumea a votat, spune domnul președinte. Vom uh, anula atunci uh, acel vot, după care reluăm. Reluăm votul, așadar, s-a deschis votul. S-a închis votul. Adoptat. Trecem mai departe. Raportul MATO e un pic mai lung, cred că ați observat deja acest lucru. Raportul MATO, prin urmare. Măsurile tehnice. 133. S-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. 134. S-a deschis votul. S-a închis votul. Adoptat. 135. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se pare că e adoptat, dar nu trebuie să uităm de Peter. Votează împotrivă, prin urmare e respins. Amendement 130. Din cauza unei situații de urgență, interpretarea în limba română se va opri. Va exista interpretare din română însă. Deci se poate vorbi în sală română, însă nu va mai exista rom- interpretare spre limba română, deci nu veți mai putea uh, asculta canalul de română. Vă rog să treceți pe altă limbă. Vă mulțumesc pentru înțelegere. Adoptez.